lung și am să îi dau cuvântul domnului Lamasur pentru patru minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Crearea fondurilor de investiții europene pe termen lung este prima etapă concretă a reorientării mijloacelor financiare către economia reală, către investițiile pe termen lung. De câteva săptămâni uh, constatăm că toate motoarele creșterii se uh, turează în Europa uh, ne bazăm pe, creșterea, pe scăderea prețului barilului, politica lansată recent de către Banca Centrală Europeană și lansarea planului Juncker. Trebuie să consolidăm aceste elemente fundamentale ale creșterii, fidelizând în primul rând uh, Uh, investitorii mondiali care revin către Europa uh, întărind stabilitatea financiară prin toate dimensiunile Uniunii Bancare și eliberând, uh, înlăturând obstacolele în calea investițiilor. Aceasta este miza Uniunii Bancare și a Uniunii Piețelor de Capital. Uh, ELTIF, fondurile de investiții pe termen lung, uh, uh, contribuie la acest lucru. Am plecat de la o premiză îngrijorătoare. Este o mare cantitate de bani în lume, însă acestea nu se îndreaptă către Europa pentru finanțarea proiectelor sale. Guverne ele însele sunt frânate de o îndatorare semnificativă și reformele bugetare uh, marile întreprinderi adoptă politici conservatoare în ceea ce privește investițiile sau investesc în afara Europei. Iar băncile fragilizate depind foarte mult de ajutorul de stat. Uh, societățile de asigurări și fondurile de uh, pensii, care sunt foarte active, nu dispun de resursele care le-ar permite să mobilizeze autonom uh, fonduri suficiente. Și nu există niciun instrument european de punere în comun a fondurilor de investiții care să faciliteze acest tip de acțiune. A trebuit să răspundem la o cerere a pieței crearea unui nou vector de investiție care să încurajeze investiția în active, uh, societăți uh, necotate, anumite uh, IMM-uri care sunt cotate la bursă, precum și fondurile Uh, de capital uh, de uh, risc și de capital social pe care le-am creat cu puțin timp în urmă. Aceste categorii de fonduri presupun ca acestea să-și mențină fondurile în schimbul unei prime pentru ca investitorii să-și recupereze fondurile în orice moment fondurile vor trebui să investească cel puțin 70% din capitalul lor în anumite active, să fie comercializate numai de administratori. Uh, directiva privind uh, administratorii de fonduri de investiții alternative spune acest lucru și trebuie să fie gestionate pe o perioadă de timp limitată, perioadă în care investitorii nu pot să-și recupereze investițiile, cu excepția unor împrejurări care trebuie specificate de la bun început. Am încercat să creăm un statut flexibil, suplu, pentru a interesa fondurile suverane, fondurile de risc LTIF-urile au în vedere în special investitorii profesionali, uh, întreprinderile, municipalitățile, societățile de asigurări, însă sunt uh, uh, accesibile și pentru o serie de investitori de retail. Iată cum vedem noi investițiile în Europa. Acest lucru va coincide cu demararea planului Juncker care vrea să relanseze creșterea și competitivitatea activitatea în toată Europa. Mulțumesc! Mulțumim! O rog pe doamna comisar Vestager să ia cuvântul. Ladies and gentlemen, members of the... Doamnelor și dom domnilor, stimați europarlamentari, Comisia salută abordarea constructivă a acestui uh, dosar important. Cred că toată lumea a fost convinsă de cuvintele domnului Lamasur și eu salut atitudinea dumnealui Uh, însă trebuie să recunoaștem și contribuția uh, Parlamentului European anterior. În mod specific, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru că uh, a dat dovadă de compromis în ceea ce privește cota de investiții pentru a ne asigura că investițiile pe termen lung vor fi uh, atractive pentru investitori și pentru uh, manageri potențiali. Uh, Fondurile europene de investiții pe termen lung vor investi în diferite uh, active, infrastructură, active reale, companii care nu sunt listate la bursă, întreprinderi mici și mijlocii, care au un capital social de până la o jumătate de milion de euro și în proprietatea intelectuală. Și cred că avem Um, administratorii acestor active au o oportunitate unică de a-și uh, diversifica portofoliul de investiții într-un cadru uh, reglementat uh, robust. Astfel vom putea contribui la finanțarea reală a economiei. Acest regulament este una din, uh, un, unii din primii pași concreți ai uh, conlucrării noastre cu piețele de capital. În acest moment, investitorii privați se confruntă cu piețe naționale uh, fragmentate care le îngreunează investițiile într-un unic, într-un stat unic sau într-un context transfrontalier. Uh, ceea ce reduce numărul investițiilor și reduce potențialul de creștere economică și de creare a locurilor de muncă. Fondurile europene de investiții pe termen lung au fost gândite tocmai pentru a răspunde acestei probleme, creând un set uniform de reguli care permită tuturor tipurilor de investitori să, inv- să investească în IMM-uri, în societăți este vorba de un prim pas înspre o adevărată europeană, pentru că creează un cadru robust pentru investiții care doresc să se angajeze pe, un, pe termen lung. Și cred că dumneavoastră știți chiar mai bine decât mine că trebuie să facem exact acest uh, lucru, după cum ne-a tras atenția uh, domnul Lamasur. Situația s-a îmbunătățit uh, din punct de vedere economic. Uh, astăzi au scăzut prețurile la petrol și așa mai departe, însă în același timp avem nevoie de investiții. Se estimează că până în anul 2020 uh, avem nevoie de sume importante de, de investit în infrastructuri necesare și fondurile europene în investiții pe termen lung au un uh, rol uh, de jucat din acest punct uh, de vedere. Și noi ne dorim ca aceste fonduri să nu excludă pe o perspectivă lungă rolul băncilor, care vor avea în continuare un rol important de jucat în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Aceste fonduri ar trebui să fie înțelese ca uh, o completare a activităților bancare. Parlamentul și Consiliul au fost întotdeauna de acord privind importanța crucială a IMM-urilor pentru economia uh, europeană. Și aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului pentru că a inclus și uh, proprietatea intelectuală și cea fizică în aceste fonduri. Dezvoltarea și cercetarea au un rol uh, cheie în economiile noastre și, și ele trebuie să se bucure de finanțarea de care se bucură și uh, infrastructura. Ne asigurăm, ne-am asigurat că, că toate tipurile de investitori, investitorii de retail, dar și Uh, investitorii publici pot avea acces la aceste fonduri. Sprijinul dumneavoastră pentru accesul investitorilor de retail a fost vital pentru a păstra această idee inițială a Comisiei în varianta finală a raportului. Și mă bucură faptul că ați permis introducerea unor clauze de salvgardare, permiterea Uh, limitarea sau impunerea unui plafon de 500.000 de euro și limitarea procentului de investiții care poate fi îndreptat înspre aceste fonduri. Vă mulțumesc pentru cooperare și pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Uh, și acum uh, fac un apel la colegi înainte de Eh, intrarea în dezbatere să țină timpul foarte strâns să nu intrăm în criză de timp. vă reamintesc voturile sunt la ora unsprezece treizeci și avem și vizita maiestății sale regele iordaniei așa că am să i dau cuvântul pentru început doamnei danuta hübner pentru două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, uh, stimați colegi. De ani de zile, investițiile publice și private au scăzut în Europa, iar astăzi legătura între finanțe și nevoia de creștere este crucială. Iată de ce în Parlamentul European nu precupeți niciun efort pentru a înregistra progres în ceea ce privește planul Juncker, de a trece de la, de la hârtie la lucruri concrete. Iată de ce s-a creat urgent, uh, s-au creat urgent fondurile europene de investiții pe termen lung. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Piețelor de Capital trebuie să uh, devină o realitate și să ducă la creștere prin investiții de pe termen lung. Bineînțeles, pentru a obține bani din creșterea economică trebuie să avem un cadru potrivit. De ani de zile am construit stabilitatea financiară, iar acum trebuie să ne asigurăm că creșterea economică este posibilă în acest cadru de stabilitate financiară. Dar nu cred că agregarea investițiilor private se poate crea peste noapte. E nevoie de un climat de investiții și pentru a crea un climat de investiții Trebuie să fie eliminate barierele de reglementare, chiar și cele generate de um, ajustările cum ar fi Solvency 2 și um, imperfecțiuni de pe, de pe piețele de capital, toate acestea trebuie să fie eh, înlăturate imediat. Iar mesajul este limpede. Trebuie să uh, avem um, eforturi eh, din partea tuturor actorilor implicați în ceea ce privește partea de reglementare, de furnizare și la nivelul utilizatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cofod, pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din nume de la SCD, eu am vrut să mă asigur că avem un fond care să ajute economiei reale. Am reușit acest lucru, după părerea mea lunga criză economică și discrepanțele de investiții din Europa ne arată că e nevoie de investiții pentru a asigura creșterea economică, ocuparea forței de muncă și o economie mai sănătoasă. Planul de investiții Juncker și uh, Fondul uh, Investițiilor pe termen lung european uh, reprezintă o inițiativă salutare în acest sens. Aceste fonduri pot să fie vehicule de investiții care să-și aducă contribuția la finanțarea economiei reale în Uniunea Europeană. Este folositor acest lucru, mai ales pentru companii de asigurări, fonduri de pensii, care au nevoie de un mecanism de agregare pentru a facilita finanțarea investițiilor pe termen lung. LTIF-urile le vor permite acest lucru. Scopul este ca LTIF-urile să-și aducă contribuția la finanțarea unei creșteri inteligente bazate pe incluziune și de lungă durată în Europa. Acest lucru este esențial, fiindcă avem nevoie de Europa stabilă din punct de vedere economic pentru a putea avea experiența investițiilor și creșterii și sper că LTIF-urile vor fi folosite uh, la nivel uh, larg pentru facilitarea investițiilor și sper ca aceste instrumente să fie folosite uh, la nivelul investițiilor ecologice și de durată, care să-și aducă contribuția la creșterea economică, dar în egală măsură să aibă un impact pozitiv la nivel social, de mediu înconjurător și economic în întreaga Europa. Avem nevoie de o Europa care să fie vârf de lance în ceea ce privește investițiile, în ceea ce privește economia verde și durabilă, pentru a ne asigura că vom înregistra progres. Avem nevoie de creștere ecologică, verde, pentru a ne asigura că nu lăsăm pe umerii generației viitoare problemele de mediu înconjurător. Avem nevoie de legislație care să fie folositoare pe termen lung. Deci eh, încurajez pe investitorii eh, angro și în detai să folosească aceste instrumente foarte importante. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Rog pe domnul Ojuc Stanislav să ia cuvântul pentru un minut. panie przewodniczący panie i panowie! uważam că comisia europeană słusznie pragnie zachęcić. doamnelor și domnilor cred că comisia europeană are dreptate a pus punctul pe i în ceea ce privește încercarea de a atrage acest capital, acest capital care va fi disponibil investitorilor indiferent unde locuiesc aceștia. Aceste fonduri în mod ideal vor stimula creșterea economică și își vor aduce contribuția în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. Mulțumită acestor uh, fonduri de investiții pe termen lung, uh, fonduri de pensii și investitori profesioniști vor avea ocazia de a își investi capitalul atât în Uniunea Europeană cât și în afara acesteia. Acest document uh, le dă investitorilor o flexibilitate importantă, mai ales uh, nivelul de investiții scăzut. Domnul De Bacher, pentru două minute, vă rog. Thank you, uh, Chair. First of all, uh, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând uh, domnului Lamasor, uh, Consiliului și Comisiei pentru că am reușit să încheiem acest dosar, obținând un compromis care va funcționa și pe piață. Piața europeană de capital despre care discutăm astăzi presupune crearea uh, diversității pentru societățile care au nevoie de finanțare și cred că acum contribuim cu o piesă din acest uh, puzzle. Uh, creăm această etichetă, acest tip de instrumente care permită investiții pe termen uh, lung în proiecte de infrastructură, în întreprinderi mici și mijlocii, și este important că prin, a, că prin această etichetă oferim o diversitate investitorilor. În, în același timp, societățile au posibilitatea de a accesa finanțarea de care au nevoie. Desigur însă, nu, am, nu ne-am încheiat sarcinile. Societățile de asigurări trebuie să fie atrase pentru a investi. Trebuie să ne reformăm în continuare economiile, astfel încât acestea să devină mai competitive și să genereze proiectele în care să se poată investi. Și, în ultimul rând, este important să ne asigurăm că Uniunea de Capital, uh, uh, Capitalurilor se bazează pe, uh, pe baze solide. Cred că domnul comisar Hill a făcut o propunere și să sperăm că lucrurile vor deveni o realitate în următoarele săptămâni. Deci ceea ce creăm noi aici, aceste fonduri, uh, vor atrage investitorii interesați de perspectiva pe termen lung, vor diversifica economia europeană, avem nevoie de mai multe investiții, de mai multă creștere economică și de mai multe locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog pe domnul Urban Crespo să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Señor președinte, Domnul, dragi colegi, fondul uh, de investiții pe termen lung încearcă să încurajeze investițiile. Am avut, uh, avem acest fond de investiții pe termen lung care poate fi utilizat uh, de instituții sau de persoane. Totuși nu există suficiente garanții care să protejeze investitorii, nici măcar pentru participarea uh, fondurilor de risc am putea să folosim aici uh, economiile persoanelor private pentru uh, o economie care este în creștere. În ceea ce privește micii investitori, uh, este greu să facă investiții în produse promițătoare. Doamnelor și domnilor, pe de o parte, avem ambiția acestui nou deal uh, european, acest plan Juncker, care nu va reactiva economiile care au devenit anemice din pricina politicilor neoliberale. Nu văd în ce măsură aceste fonduri LTIF vor putea să rezolve problema în trei ani. Nu vrem să apară o bulă de speculații uh, financiare și uh, asta cu riscul de a distruge economiile. Uh, pentru 3 minute și 30 de secunde, vă rog. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Europa este un continent bogat, nu numai prin istoria și diversitatea sa, ci bogată și din punct de vedere financiar. Uh, și totuși Europa nu reușește să investească, nu reușește să se proiecteze în viitor. Dumnezeu știe dacă continentul nostru are nevoie de o investiție și anume să aloce mijloace umane, materiale, financiare într-o manieră susținută, dar și uh, cu răbdare. Am văzut uh, cu Uniunea Energetică, care este o condiție de supraviețuire pentru Uniunea Europeană. Trebuie să investim în educație, cercetare, uh, competitivitatea europeană, în refacerea resurselor naturale, în refacerea coeziunii sociale. Și totuși, aceste investiții nu se materializează. De ce? Pentru că de 20 de ani încoace, Dogma care este suverană este aceea a dictaturii maximizării profitului pe termen uh, scurt. 20 de ani de dereglementare financiară în singura logică și cu singurul scop de a face un profit maxim pentru investitor. Și investitorii sunt băncile, fondurile de investiții, societățile de asigurări, uh, persoanele private care, în ghilimele, investesc în societăți uh, pentru o microsecundă. Cum să vorbim de investitori atunci când uh, asiguratorii uh, vă spun că nu puteți să dețineți o obligație mai mult de 5 ani de zile? Și, deci, la aceste întrebări trebuie să dăm un răspuns. Ce să facem? Textul domnului Lamasur merge în direcția cea bună, însă nu cu o modestie totală. Trebuie să atragem uh, investitorii în fonduri de investiții a căror obiect uh, este să lucreze pe termen lung. Însă, Consiliul uh, și doamna Vestager a, a spus acest lucru, Consiliul a respins 70% de investiții primesc eticheta de fonduri pe termen lung, 60% ar trebui să fie în Europa. Ce vrea Consiliul? Consiliul vrea să favorizeze investitorii sau vrea să uh, favorizeze investițiile în Europa. Refuzând uh, contractul, Consiliul a arătat de ce parte se află. Cred că dacă vrem să reanimăm investițiile pe termen lung în Europa, sunt nevo- este necesare și alte măsuri. Uh, trebuie să uh, separăm băncile comerciale de cele de investiții. Atunci când închideți uh, uh, băncile, atunci uh, investițiile se vor direcționa către economia reală. Deci trebuie să avem curajul să abordăm o serie de produse financiare care vrea să Uh, stoarcă toate uh, mijloacele posibile pentru a ajunge la un profit pe termen scurt. De asemenea, trebuie să avem un plan de investiții european. Și vreau să reamintesc două cifre. 13 miliarde își uh, propune planul Juncker să mobilizeze. 13 Uh, miliarde înseamnă o sutime din uh, frauda și evaziunea fiscală din Europa. Uh, dacă vom combate acestea, o mie de miliarde se vor ajunge în fondurile publice. Aveți un blue card, domnule Lambert, din partea domnului Etheridge. Îl acceptați? Thank you for accepting. You always Mulțumesc că ați acceptat cartonașul albastru. Ați vorbit foarte mult despre capitalul de stat și investițiile publice. Știu că uh, criticați uh, uh profiturile uh, uh, private, dar fără sectorul privat, fondurile pe care uh, vreți să le uh, canalizați nu ar exista. Nu sunteți de acord cu mine că poate ar trebui să încurajăm și uh, crearea de capital uh, privat, coste de taxe. Uh, este uh, un obicei să facem, să purtăm un dialog. Uh, nu cred că 100% din uh, economie este, ne, uh, trebuie să fie uh, animată de uh, capitalul uh, public vorbesc despre economiile private care trebuie să fie canalizate către economia reală. Da, avem nevoie de investiții private, dar în 22 ani de uh, carieră am văzut că orizontul de timp al investitorilor uh, privați a devenit tot mai scurt. Nici măcar un uh, trimestru, ci uh, o lună sau o microsecundă. Asta nu e investiție, după părerea mea. Uh, profiturile private sunt legitime dacă aduc uh, valoare pentru societate. Uh, domnul Wolf Steven pentru un minut și 30 de secunde. Uh, thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Joseph Addison, un poet englez, a spus că teama de moarte este deseori uh, fatală și uh, îi distruge pe oameni. Ei bine, și Parlamentul European este, se teme de faptul că Grecia va părăsi zona euro și de faptul că cetățenii europeni vor înțelege în cele din urmă că proiectul Uniunii Europene este un uh, proiect care a eșuat. Această temă a îndemnat Uniunea Europeană să creeze un uh, instrument care eu cred că va ajute la distrugerea Uniunii Europene, și anume Fondul European de Investiții pe Termen Lung Parlamentul European pare să creadă că uh, băncile centrale au un uh, rol foarte important în economie. Știm care este noua politică a Băncii Centrale Europene de relaxare cantitativă monetară. În momentul în care ne cumpărăm un uh, telefon sau un calculator, nu ne așteptăm ca acestea să fie create de guverne sau de parlamentari. Însă, aici, în Parlamentul European, se crede că atât parlamentarii cât și uh, Comisia Europeană pot crea uh, fonduri de pensii și fonduri de investiții despre asta este vorba prin acest uh, dosar. Foarte mulți au eșuat deja și cred că și dumneavoastră veți face acest lucru. Uh, pentru un minut. Mulțumesc, stimați colegi. Fondurile europene de investiții pe termen lung uh, au în principiu dispoziții de, de bun simț și vor sprijini IMM-urile în proiecte structurale pe teritoriul european. Dar uh, Uh, pertinența punerii în aplicare a acestor fonduri nu a fost demonstrată și devine de nivelul de integrare a Uniunii Bancare și de convergența regulilor comune în ceea ce privește reglementarea. Iar uh, raportul uh, complementar spune că LTIV-urile sunt o primă etapă către crearea unei piețe interne integrată pentru piața de, pentru capitalul care să poată ajunge la investițiile pe termen lung în economia europeană. Cu toate acestea, pe ce bază o să facem o convergență la nivel european? Știți prea bine, modelul de reglementare a piețelor financiare și legislația fiscală și socială diferă foarte mult la nivelul statelor membre. Iar în cele din urmă, punând aceste fonduri sub controlul autorității europene de control și a Comisiei, se aduce atingere suveranității statelor membre care nu vor avea niciun cuvânt de spus în ceea ce peste aceste fonduri. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul pentru două minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, comisar, doamnelor și domnilor. În primul rând, Permiteți-mi să spun că, uh, din punctul meu de vedere, trebuie să îmbunătățim uh, situația sectorului financiar european, care să devină mai puțin fragmentat și mai european, nu doar pentru că eu cred în Europa, dar și pentru că sunt convins că avem nevoie de aceste investiții pentru viitorul nostru. Din acest punct de vedere, aceste fonduri mi se par a fi o inițiativă bună care împreună cu uh, planul de investiții Juncker, printre altele, ne vor uh, ajuta să ne îmbunătățim perspectivele economice. Însă, reglementarea financiară nu reprezintă singurul obstacol uh, în calea investițiilor de care avem nevoie pe viitor. Mă gândesc la situația reformelor la care trebuie făcute de anumite state pentru a ajunge pe o cale de dezvoltare stabilă. Datorită faptului că această situație nu a fost uh, atinsă, este subminat climatul de investiții. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la nesiguranța uh, reglementării, incertitudinile juridice, de asemenea, împiedică investițiile pe termen lung. Și în ultimul rând, piața unică nefinalizată este o altă componentă importantă. Deci cred că am reușit să trecem uh, primul examen, am îmbunătățit reglementarea sectorului financiar, însă dacă nu ne vom ocupa și de celelalte obstacole, vom uh, rămâne foarte departe de obiectivele pe care ni le dorim. Mulțumesc! Noi mulțumim! O rog pe doamna Beres Pervanș pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar Discutăm aici despre un raport uh, care ar fi trebuit uh, să, să fie elaborat mai devreme. În 2007, când a izbucnit criza, toată lumea știa că este vorba despre o criză a specului și de o deturnare a finanțelor pe termen lung din economia reală. Dar de atunci uh, nu ne-am grăbit în ceea ce privește stabilizarea pieței financiare și pentru salvarea băncilor. Am făcut asta, dar nu am făcut mare lucru în ceea ce privește finanțarea pe termen lung a Uniunii Europene, pentru ca Uniunea Europeană să facă față provocărilor, cum ar fi schimbarea climatice, uh, provocările demogra- demografice și așa mai departe. Iată, deci avem o veste bună astăzi. Poate că mâine fondurile europene de investiții pe termen lung aceste LTIF-uri vor deveni uh, următoarea etichetă, așa cum au fost uh, OPCVM-urile care arătau că Uniunea Europeană poate să inventeze piețe financiare și produse financiare care să fie utile finanțării economiei. Acest lucru poate se va adeveri dacă aceste fonduri vor permite să aibă loc investiții în care, libere de speculă și în afara paradisurilor fiscale, respectând uh, convențiile OCDE, poate că acest lucru se va adeveri dacă ne va permite să favorizăm favorizăm crearea de locuri de muncă în Europa, mulțumită acestor investiții strategice și dacă la nivel privat uh, se va putea alce o contribuție la aceste fonduri. Trebuie să tragem învățăminte în egală măsură. Dialogul tripartit pe marginea acestui dosar uh, s-a terminat în ziua în care a fost lansat planul Juncker. Iată, acesta este un semn. Trebuie să Uh, favorizăm investițiile pe termen lung, iar aș dori ca acest lucru să fie firul roșu al acțiunilor noastre în momentul în care vom analiza uh, proiectul comisarului Hill pentru o piață europeană a capitalului capitalurilor care nu poate să fie o, care trebuie să reprezinte o adevărată finanțare a economiei reale. Uh, von Storch pentru un minut, vă rog. Stimată domnule președinte, dragi colegi, în Europa lipsește capitalul pe termen lung, ne spune domnul Juncker. Dumnealui se referă la această uh, lacună a investițiilor care urmează să fie umplută de fondurile europene de investiții pe termen lung. Haideți să privim puțin în trecut. Atâta vreme cât zona euro funcționa bine, s-a investit în Europa. Criza uh, previzibilă a monedei uh, euro a, a adus cu sine nesiguranțe politice imense și pentru investitori. Întreprinderile, societățile comerciale depind prea mult de politicieni și nu au niciun interes de a investi pe termen lung în, acest, în această climă politică aceste fonduri uh, nu vor reuși să pună capăt acestui uh, deficit de investiții, pentru că moneda euro nu funcționează și toate încercările de a o salva nu funcționează. Nu avem nevoie de noi fonduri, trebuie să privim în ochi uh, realitatea, să înțelegem că moneda euro sufocă Europa. Doar așa vom putea merge înainte. Mulțumesc. Rica Nicolai pentru un minut și 30 de secunde

înțelegem uh, această nevoie de stimul dar trebuie să avem grijă ca aceasta să nu se transforme în scopul de bază al acestor uh, fonduri și să nu creeze un sistem în care investitorii aleg doar redevențele rapide găsind apoi modalități în a și uh, retrage capitalul privat pentru că altfel ar însemna să blocăm eficiența acestui fond. mulțumesc. mulțumesc și eu. doamna matias pentru un minut și treizeci de secunde vă rog domnule președinte. Discutăm uh, un uh, subiect foarte important, investițiile europene pe termen lung. Este un subiect foarte important, dar cu toate acestea nu am abordat acest subiect, fiindcă pariem pe modelul dogmatic, dogmatic care ne-a dus în situația în care ne aflăm acum uh, Există două elemente importante, dogme importante. În primul rând că Uniunea Piețelor de Capital trebuie să joace un rol mai mare în ceea ce privește canalizarea finanțării pentru economia reală. Iar eu vreau să vă întreb, avem nevoie într-adevăr să înmulțim și să extindem modelul de casino care a fost cel care ne-a dus la programele de ajustare în perioada de criză? Avem nevoie într-adevăr să replicăm acest model sau din potrivă trebuie să îl Um, schimbăm, poate chiar să-l inversăm. Și a doua dogmă ne spune că avem nevoie de noi vehicule de investiții. Dacă nu vom avea noi vehicule de investiții, nu vom putea ajuta IMM-urile și alte organizații. Se spune că fără o piață a capitalurilor nu există alternativă de finanțare pentru IMM-uri. Vă întreb, chiar așa e? Atunci ce să facem uh, cu relația tradițională între bănci și economie? Cum rămâne cu investițiile publice? De ce nu facem decât să repetăm instrumente elementele care înrăutățesc riscurile sistemice ale economiei europene. Și atunci problema fundamentală nu este avută în vedere și se degeaba se aruncă milioane de euro în uh, economia europeană. Dacă nu se rezolvă problema fundamentală a cererii, nu se va rezolva nimic, iar această problemă este cea... Avem nevoie să, să sporim cererea agregată, să punem capăt austerității. Zani Marco, pentru un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este o, ar trebui să fie o oportunitate de a transmite un mesaj clar economiei reale, însă eu cred că aceste fonduri vor favoriza investițiile din partea multinaționalelor și se vor uita întreprinderile mici și mijlocii Uh, tocmai cei care nu au oportunitatea de a investi în piețele de, de capital. Întreprinderile mici și mijlocii sunt uh, identitatea europeană de care am uitat în ultima perioadă. Toate propunerile din ultimii ani uh, nu înseamnă o revenire la sistemul tradițional de uh, creditare, ci contribuie la, la speculă. Europa este pe un, se află pe un drum uh, clar decis de birocrații de la Bruxelles. Ne apropiem tot mai mult de modelul globalizat american, care uh, este un risc pentru... Îl rog pe domnul Kirțos Gheorghios să ia cuvântul pentru două minute. Cât domnul Stuger Olaf nu este aici. Please. Mulțumesc. Inițiativa aceasta este foarte bună și cred că reprezintă elementul necesar în acest puzzle de creștere europeană, iar lucrurile se îmbunătățesc încet, încet, iată, rezolvăm unele probleme, cum ar fi finanțarea investițiilor pe termen lung și cred că uh, măsură ce trece timpul, se îmbunătățesc perspectivele și se schimbă lucrurile. Iată, de pildă, avem acum stabilizarea sistemului bancar și controlul acestea, precum și reducerea importantă a costurilor creditelor pentru întreprinderi și, în egală măsură, pentru statele membre, mai ales uh, Uh, pentru elementele periferice, chiar dacă nu este formularea pe care am, am ales-o noi, dar costul uh, creditelor, creditului pentru Irlanda și Portugalia, de pildă, este redus, uh, iar acest lucru înseamnă că e mai ușor de gestionat situația și se eliberează credite pentru dezvoltarea economiei. Eh, iar nivelul realist al monedei euro este un lucru foarte bun și investițiile au fost, inițiativele de investiții au fost foarte bune, cum ar fi inițiativa eh, Juncker și inițiativa domnului Lamasur și, bineînțeles, eh, lucrurile se schimbă în partea, de partea stângii există unii care vorbesc despre catastrofe ce se vor întâmpla, dar care nu se întâmplă. Și uh, același lucru din partea extremei drepte și a euroscepticilor și a antieuropenilor care nu pot să uh, înțeleagă că cu toată ce trece timpul, lucrurile se îmbunătățesc, nu invers. Și nu este întâmplător că perspectivele și pronosticurile se schimbă și se prevăd lucruri mult mai bune pentru economia europeană, iar toate organismele internaționale sunt de acord cu acest lucru, iar, iar unele state membre pot să arate foarte clar că există povești încununate de succes, Polonia sau Irlanda în acest caz. Mulțumim. Domnul Andes pentru un minut și 30 de secunde Mulțumesc, președinte, mulțumesc, comisarios. Mulțumesc, uh, comisar. În primul rând, uh, Vreau să îl felicit pe domnul Lamassoure pentru activitatea derulată de marginea acestui raport, care deschide ușa către o nouă metodă de finanțare pentru a ne asigura că vom asista la o redresare economică adevărată de care avem nevoie atât de mult în Europa. Noua etapă pe care, în care pătrundem acum uh, este una în care Europa pune accent pe, cerceta, pe creștere și investiții, dar să nu uităm că am trecut prin niște ani de reduceri și de economii uh, cu o viziune foarte limitată în ceea ce privește politicile economice. O perioadă în care, așa cum a spus și Bervan Șverez, nu a existat redresarea concretă. Avem aceste LT-uri, iar acest proiect trebuie să meargă mână în mână cu, cu investiții strategice și cu planul de Juncker. Astfel ne vom putea asigura că Europa beneficiază de investiții care să fie canalizate acolo unde e nevoie de ele pentru a asigura că vor beneficia acestea economiei reale. Și acest lucru merge mână în mână cu proiectul Comisiei de a se asigura că piețele de capital se vor redresa pentru ca astfel să putem asigura o creștere economică în întreaga Europa și să putem crea locuri de muncă, să punem accent pe investiții care, și, pe, și pe cerere. Pentru a putea să ne asigurăm că avem o majoritate neoliberal-conservatoare. Jambaski se ia cuvântul pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest uh, raport se referă la investițiile pe termen lung, un instrument deosebit de important pentru a crea o creștere economică bazată pe incluzi- incluziune și durabilă. Investițiile pe termen lung trebuie să fie îndreptate înspre întreprinderile care nu sunt cotate la bursă și înspre întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să fie într-adevăr orientate pe termen lung. Aceste fonduri trebuie să participe la finanțarea economiei reale și la îndeplinirea obiectivelor politice europene. Aceste fonduri vor, eh, invis, eh, vor investi și în active eh, reale și uh, societățile vor uh, trebui să dispună de aceste active pe parcursul întregului ciclu de investiții. Nu trebuie să pierdem din vedere și investițiile pe termen scurt. Tu pentru un minut și 30 de secunde. Mislim de je ključna za naš izlazak iz krize. Cred că cuvântul cheie aici este sinergia care ne va permite să ne revenim după criză. Numai prin uh, o sinergie a tuturor mecanismelor putem să ieșim din criză. Sunt uh, state membre care uh, au ajuns la sfârșitul crizei, sunt altele care nu au reușit încă să iasă din criză trebuie să existe o coerență între politicii de coeziune, planul Juncker, term, uh, fondurile de investiții pe termen lung pe care le discutăm, toate acestea sunt elemente care pot să uh, ajungă la o sinergie. Uh, trebuie să avem fonduri, dar trebuie să le și canalizăm așa cum trebuie. Aș dori să sprijin acest raport, fiind ferm convins că LTIF-urile vor fi accesibile și IMM-urilor, pentru că și acestea trebuie să fie incluse pe uh, termen lung. Mulțumim. Îi dau cuvântul domnului Vigas Miguel pentru un minut. Mulțumesc. În Uniunea Europeană ne confruntăm cu o problemă gravă din cauza agenților economici care nu, nu au perspective de creștere în Uniunea Europeană și putem vorbi despre inovație, despre creștere inteligentă, putem vorbi despre ce vrem noi, putem să credem că agenții economici nu știu ce zic, dar uh, să ne uităm în jur și să putem înțelegem că politicile neoliberale, asta pe comerț liber și pe intervenția statului, uh, ne, dau, ne fac să, înțele, să înțelegem reticențele. Dacă statul nu funcționează, dacă, dacă nu există investiții, atunci nu putem să ne închipuim că instrumentele de piață vor rezolva problema. Iată ce se întâmplă cu, finanța pe termen lung uh, pentru uh, bănci, uh, politici duse de Banca Centrală Europeană. Iar acest ciclu trebuie să se încheie cu politicile de investiții care să dea statului un rol central în ceea ce politicile de investiții. Fiind Vă mulțumesc, domnule Viegas. Are acum cuvântul domnul Mona, un minut. Chers collègues, Dragi colegi, uh, piețele de capital uh, au fost la originea crizei care astăzi afectează uh, economia noastră. Nu se mai finanțează economiile tradiționale, IMM-urile. Uh, după produsele toxice este uh, nevoie să reînviem aceste economii tradiționale cu investiții stabile și să nu mai facem speculații pe piața mondială. Aceste LTIF-uri, aceste fonduri uh, canalizate către IMM-uri trebuie să fie uh, primite în mod favorabil. Însă trebuie să existe un control mai strict Uh, cele, procentajul de 70% ni se pare uh, insuficient. Un alt uh, handicap, uh, uh, posibilitatea de a ieși din uh, fond uh, înainte de uh, termenul economic. într-adevăr, uh, LTIF-urile vor uh, permite uh, intrarea unui investitor fără însă o declarație a pragului de capital. Vă mulțumesc, domnule Manora. Cuvântul acum pentru minut jumătate, domnul Hayes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun uh, bun venit domnei comisar Vestager la Parlamentul European și să-l felicit pe Alen Lamasur pentru munca sa pe marginea acestei propuneri. Cred că împreună cu noul Fond European pentru Investiții Strategice și planul de investiții Juncker, acest instrument va ajuta Europa să, depăș- să depășească această criză, în urma căreia am pierdut 20% din investițiile potențiale în Europa ce trebuie să facem acum și punctul cheie pentru mine este uh, certitudinea. Există uh, foarte multe fonduri uh, în uh, domeniul asigurărilor, al uh, fondurilor de pensii care sunt dispuse să investească în proiecte pe termen lung, însă își doresc certitudinea, în primul rând, că își vor uh, păstra uh, banii investiți și au nevoie de certitudinea existenței un, de proiecte adecvate și avem acum nevoie de această siguranță. Comisia a afirmat că de acum până în 2020 va trebui să investim undeva între 1500 și 2000 de miliarde de euro și avem nevoie de acest instrument pentru a garanta investițiile pe termen uh, lung. Și, în fine, ultima remarcă. Pe măsură ce situația bugetelor publice se, va se va îmbunătăți, uh, vom asista la crearea de noi proiecte și trebuie să definitivăm cât mai repede piața de capital. Vă mulțumesc, domnule uh, Hayes. Acceptați o întrebare din partea domnului uh, Rubic? Domnule Hayes. Vă rog, domnule Rubic. Vă mulțumesc. Aș dori să-l întreb colegul nostru Hayes următoarele. În ceea ce privește băncile, acestea dispun de foarte multe proiecte din partea unor uh, societăți care nu au, uh, nu au reușit să obțină finanțarea necesară. Ce se întâmplă, drept urmare, cu proiectele care ar putea să genereze locuri de muncă, dar care nu sunt finanțate prin capitalul de risc? Puteți, uh, este posibil ca acestea să fie finanțate de planul de investiții Juncker? Dar cred că acestea ar putea beneficia în urma acestui plan de investiții și dacă este un lucru pe care îl putem învăța din Statele Unite ale Americii, acolo capitalul de risc este folosit mult mai uh, țintit ca în, uh, ca în Europa. De ce uh, afaceri de succes europene deseori sunt cumpărate de capital de risc din Statele Unite ale Americii și transformate apoi într-un succes global. Deci mi se pare că, într-adevăr, capitalul de risc ar trebui să joace un rol mult, mult mai important în Europa. Mulțumesc, domnule Heisar. Acum cuvântul pentru mine, doamna Închil. Domnule președinte, LTIF-ul uh, vor fi uh, o posibilitate de a investi în proiecte pe termen lung, în special uh, programe de infrastructură în Horizon 2020. Este un pas important. Trebuie uh, să creăm uh, locuri de muncă uh, și de aceea este păcat că Uh, Consiliul nu a acceptat propunerea Parlamentului ca 60% să meargă către astfel de proiecte. LTIF-urile sunt un important uh, element uh, menționat în Carta Verde a Comisiei privind Uniunea Economică și Monetară. Una dintre priorități este revitalizarea uh, pieței securitizării. Totuși trebuie să fie foarte clar că standardizarea, transparența, uh, cerințele de capital uh, sunt esențiale. Vreau să-l felicit pe Alain Lamassur și președinția italiană. Gil. Vă mulțumesc, doamna Gil. Are acum cuvântul pentru minut doamna López Bărmeșa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană încurajează în continuare liberalizarea piețelor de capital. În contextul în care suferim în continuare de pe urma crizei financiare, se face acest lucru acum prin un nou instrument de investiții pe termen lung, un instrument care va permite grupurilor, marilor grupuri de investiții anonime să aibă o poziție fermă pe piețele uh, publice și private, iar singurul care va Um, iar nivelul uh, confidențialității acestor fonduri este foarte ridicat și, de fapt, nivelul de, um, de control este și el foarte ridicat. Iar uh, momentul, iar uh, băncile, uh, iar liberalizarea financiară merge înainte pe baza unei agende de privatizare, dar noi nu dorim ca spitalele sau uh, închisorile să devină private. Vrem o Europa a lucrătorilor. Din Lopez Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Rubic, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, la președinte, în calitatea de membru al Comisiei pentru Bugete. Pentru mine este important ca în domeniul creditelor de angajament să avem uh, o marjă de manevră, dar nu în domeniul uh, creditelor de, de plată. În momentul în care vom avea revizuirea la mijlocul termenului, va trebui să fie foarte clar de unde vor veni banii pentru a transforma în realitate toate obiectivele pe care le avem. Eu mă, mă gândesc la acordarea unor uh, autori, autorizații trans, uh, transfrontaliere, uh, care, de exemplu, când vine vorba de frecvențele radio, ar putea fi licitate în, același, în acea zi în toate statele membre ale Uniunii Europene, și sumele astfel obținute ar putea fi uh, investite în Banca Europeană de Investiții, în aceste fonduri europene de investiții pe termen lung pentru sporirea capitalului social al acestor investiții, astfel putând să sprijinim uh, proiectele care aduc o plus valoare europeană sau am putea să contribuim la achitarea uh, creditelor de angajament și astfel uh, am, uh, am consolidat uh, situația generală a bugetului Uniunii Europene. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Rubic, și acum are cuvântul domnul Liberațchi, un minut și jumătate. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie Lamassur, pańskie sprawozdanie zasługuje na poparcie. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule, domnule Lamassur, um, este laudabil uh, raportul dumneavoastră și merită sprijinul nostru. Am discutat despre diverse piedici, fiindcă nu am finalizat piața unică în ceea ce privește sistemele fiscale în statele membre. Iar uh, eu propun să nu punem accent pe diferențe, ci, din potrivă, pe ceea ce putem să facem împreună. Trebuie să schimbăm aceste sisteme și să folosim mai extins metoda comunitară să schimbăm lucrurile prin investiții și nu, și nu plângându-ne că nu avem investiții. Asta este ideea mea. Grupul meu are o poziție clară în acest sens. Noi suntem pentru investițiile din economia reală, așa cum a spus și domnul Rubic, investițiile în infrastructură, așa aici intră și uh, transporturile, sunt foarte importante și și până în 2020 uh, avem un buget de 36 de miliarde de euro, dar uh, nevoile sunt mai mari. Dacă această diferență ar, fi, ar putea fi acoperită de obligațiunile de proiect, atunci soluția ar fi extraordinară. Vă mulțumesc, domnule Liberațchi. Are acum cuvântul doamna Virkunan. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Lamasur pentru uh, excelentul său text privind eltifurile. urile Aceste fonduri pot să joace un rol important în investițiile în infrastructură, uh, în cercetare și în finanțarea IMM-urilor. Cred însă că aceste fonduri de investiții trebuie să uh, suplimenteze uh, finanțarea prin uh, bănci, metoda tradițională de a obține finanțare din partea societăților. Pentru Parlamentul European este important să elaborăm regulamentul bancar. O serie de obligații au fost impuse băncilor, însă Uh, băncile uh, din Europa nu funcționează încă pe baze sănătoase. Finanțarea acordată IMM-urilor este moderată. 70% din cererile de împrumuturi, cererile de credite uh, sunt adoptate. Deci sectorul bancar pare să lucreze așa cum trebuie, însă, în ciuda acestui fapt, în Europa Europa devine o uh, destinație tot mai atrăgătoare pentru investiții, pentru că sunt uh, investitori care sunt interesați să investească în Europa și e un lucru bun acesta. Vă mulțumesc, doamna Virconan. Acum, pentru mine și jumătate, are cuvântul domnul Uieli. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt un uh, eurosceptic, care să-și dorească să distrugă Europa, fac parte din grupul politic al socialiștilor și democraților și cred într-o, într-o Europa unită. Uh, cu toate acestea, uh, nu ne îngropăm uh, capul în nisip și privim și înțelegem care sunt problemele. Am recunoscut faptul că există 5 milioane și jumătate de tineri șomeri în Europa. Vă puteți închipui că cei care, că sute de mii de concetățeni de-ai mei din Ungaria, de vârsta mea, părăsesc, părăsesc această țară pentru a căuta un loc de muncă altundeva? Considerați că Uniunea, că Uniunea Europeană va putea fi competitiv, competitivă pe plan global? Dacă nu vom reindustrializa Europa, vom uh, rămâne în urmă și eu cred că avem nevoie de investiții pe termen uh, lung, avem nevoie de economică puternică pentru a combate șomajul și pentru a crea o societate uh, sigură. Tocmai de aceea vă cer ca Uh, banii din aceste fonduri europene de investiții să fie folosiți în mod uh, primar în Europa, nu în scopuri speculative și să nu uităm de Europa Centrală și de uh, Est. Haideți să nu divizăm Europa între una bogată și uh, săracă. Vă mulțumesc. Uh, acceptați o întrebare din partea domnului Iacovcici, vă rog. Colega zastupnice, govorili ste o problemu... Vă mulțumesc. V-ați referit la șomajul în rândul uh, tinerilor și la necesitatea de a reindustrializa Europa. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord că turismul este un domeniu unde avem nevoie de investiții pe termen lung. Am dezbătut deja această temă și aș dori ca și colegii noștri să uh, asculte acest lucru. Mi se pare că nu discutăm suficient de mult de turism și de potențialul uh, acestuia de a rezolva șomajul rândul tinerilor. Vă mulțumesc. Este o întrebare oportună venită din partea colegului nostru din Croația. Știm cu toții că, într-adevăr, în, în sectorul turismului este nevoie de investiții pe termen lung, care sunt, pot veni și în folosul întreprinderilor mici și mijlocii. În domeniul serviciilor, de exemplu, s-ar putea crea milioane de uh, locuri de muncă. Uh,

Acum are cuvântul doamna Caile, un minut și jumătate. Well, this, uh... Dați-mi voie să salut și eu această inițiativă importantă a fondurilor europene de investiții pe termen uh, lung. Uh, acest uh, instrument este important pentru creștere și ocupare în Europa. El ne așteptăm ca acest uh, uh, fond să uh, aibă un efect multiplicator în economia reală. Avem nevoie de punct de vedere echilibrat pentru a ne axa pe ofertă. Cel mai important lucru este capitalul propriu Uh, al IMM-urilor, trebuie să ne gândim la facilitarea unor astfel de opțiuni de uh, finanțare, să ne gândim la alocarea uh, portofoliului, nu numai concentrându-ne pe IMM-uri, ci și pe factorii geografici. Trebuie să vedem care sunt aceste posibilități. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Kylie. Are acum cuvântul domnul Baie, un minut. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Lamasur pentru acest raport. Fondurile de investiții pe termen lung sunt o, o propunere pentru un nou cadru de finanțare care permite întreprinderilor private să investească în economie și să creeze, creeze locuri de muncă. Un lucru foarte bun, chiar dacă vreau să vă reamintesc ce importanță acordăm noi investițiilor publice pentru a lupta împotriva deflației și pentru a finanța politicile de investiții strategice, dat fiindcă capitalele publice nu trebuie să fie doar garanții pentru luarea de riscuri în sectorul privat, dar să revenim la uh, aceste instrumente, trebuie să avem Trebuie să se evite investițiile speculative și să se facă recurs la piața de capital care nu este suficient controlată. Avem nevoie de o definiție clară în ceea ce privește infrastructura. În momentul în care vorbim despre investiții private în aceste programe, este foarte important pentru mine ca aceste noi fonduri pe termen lung să investească în infrastructuri productive și nu în active neproductive, acolo uh, unde există finanțare, cum ar fi uh, imobilierele finanțare, care pot deveni uh, bule speculative și care nu-și aduc contribuția la obiective de creștere economică și de ocuparea forței de muncă și uh, plasarea portofoliului trebuie să nu fie stabilită într-o țară care nu, uh, nu întrunește condițiile de luptă împotriva paradisurilor fiscale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Baie. Pe colegul nostru Gualtieri nu-l văd în sală. Trecem la intervențiile spontane. Înainte de acestea, însă, Comisia jurii a discutat ieri uh, seara despre ridicarea imunității domnului Stanișev și a decis